Bună ziua tuturor! O să începem ședința Comisiei pentru Dezvoltare prin adoptarea ordinii de zi. Aveți obiecții în privința ordinii de zi? Nu? Atunci ordinea de zi este adoptată. Ați primit în dosar recomandările și deciziile luate în cadrul reuniunii coordonatorilor din 17 septembrie 2013. Dacă aveți observații în privința rezultatului acestei uh, ședințe, vă rog să o semnalați secretariatului înaintea, ședinței, înaintea terminării ședinței de astăzi. Am și o comunicare puțin să vă împărtășesc uh, rezultatele și impresiile din ultima mea călătorie în Afganistan, la Kabul, din care m-am întors în cursul acestei nopți. Știți că uh, duc la fața locului o muncă pe marginea anticorupției. Din păcate, lucrurile nu avansează prea bine pe dosarul Kabul Bank, despre care v-am vorbit deja. Am identificat, dincolo de cei șase indivizi deja identificați, încă 20 de persoane în privința cărora ar trebui lansate cercetări, însă acestea nu au început încă. Deci lucrurile nu avansează prea bine. Există și un alt mare dosar de suspiciune de corupție. Este vorba despre 42 de milioane de euro cărora nu li se mai dă de urmă. pentru mine ideea de a fi fost furate medicamentele destinate soldaților este un semn îngrozitor al acestei omniprezențe a corupției și a impunității în Afganistan. Altfel, țara este în toiul pregătirii alegerilor din luna aprilie anul viitor. Este vorba despre alegeri prezidențiale. Înscrierile se termină la sfârșitul acestei săptămâni. Sistemul de filtrare este destul de complicat. E nevoie de 5.000 de semnături cu o serie de elemente de identificare pentru a se putea prezenta la alegeri. Se constituie o comisie electorală independentă care lucrează din plin, evident din motive de securitate. Crearea acestor liste electorale este foarte complicată, însă totuși aceste alegeri sunt considerate drept extrem de importante de către toți actorii cu care mi-a fost dat să mă întâlnesc în decursul acestei vizite. Apoi mai rămân și alte chestiuni în suspens, și anume retragerea trupelor americane la sfârșitul anului 2014. La ora actuală sunt în curs o serie de negocieri în privința condițiilor de retragere a trupelor sau a, și condițiile în care vor putea rămâne o parte din aceste trupe după 2014. Este vorba despre semnarea unui acord cu NATO. Iată deci care sunt uh, cele mai proaspete vești din Afganistan, țară în care condițiile de securitate nu s-au îmbunătățit, precum bine știți. Da, domnule Martinez, dacă îmi permiteți, aș dori timp de un minut și pentru procesul verbal al uh, ședinței noastre la comunicări să vă vorbesc despre faptul că tocmai ce ne-am întors dintr-o delegație la New York, am făcut parte din aceasta. Evident, vom uh, realiza și un raport pe marginea acestei misiuni extrem de importante. Însă, așa cum ați făcut și dumneavoastră, cred că trebuie să luăm uh, act de această ședință și să o menționăm în uh, cadrul reuniunii noastre. Înainte de toate, permiteți-mi să subliniez eficacitatea, suplețea și cordialitatea cu care a prezidat domnul Cazma delegația noastră. Programul a fost foarte interesant. Ne-am întâlnit cu președintele Băncii Mondiale, uh, cu o serie de personalități, până la înaltul responsabil al PNUD, în privința realizării obiectivelor mileniului. Am avut deci un program de lucru foarte interesant. Dar aș dori să subliniez un lucru. Conferința pe marginea dezvoltării și atingerii obiectivelor mileniului a fost mult mai interesantă decât ne așteptam. Iar uh, rapoartele indică există o evoluție în privința atingerii acestor obiective. De ce este important acest lucru? Pentru că ne tot plângem că rămân foarte multe de făcut. Dar acest lucru riscă să pună sub semnul întrebării și să șteargă toate realizările care, sau, pe care le-am uh, reușit până în momentul de față și nu trebuie să ne oprim. Încă o dată, această conferință a fost foarte interesantă și uh, intervenienții au fost de marcă, printre care și domnul Barroso care a vorbit în numele nostru al tuturor, în numele Uniunii Europene. Nu n-ar fi decât un bemol, și anume faptul că în cadrul acestei conferințe, întregul prezidiu a fost compus din bărbați și toți intervenienții au fost bărbați. Recunosc că aș fi preferat ca ă, delegația noastră să nu fi fost compusă din nouă bărbați și o singură femeie. Asta ar fi singura critică pe care aș putea o aduce în privința delegației noastre. Însă știți prea bine cum se fac numirile pentru aceste delegații, dar totuși trebuie, ar trebui pe viitor să luăm în calcul aceste aspecte. pentru că este vorba aici de o chestiune de imagine și până la urmă revendicările noastre au de suferit. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule Martinez ne-ați împărtășit uh, aceste informații în privința acestui important eveniment. Într-adevăr, este important să continuăm să muncim în, uh, pentru atingerea obiectivelor uh, Milanului. Acum îi salut pe invitații noștri din Bangladesh care ne vor vorbi despre importanța acestor obiective pentru Bangladesh. De asemenea, avem invitați din capul verde, uh, țară care a atins o serie, de, a realizat o serie de obiective ale mileniului. Nu a pas de question a la comisie. Nu sunt uh, întrebări din partea comisiei, așa că vom trece acum la primul uh, punct de pe ordinea de zi, și anume schimbările climatice văzute din Bangladesh. Schimbul nostru de păreri va viza schimbările climatice, deci. Această discuție pică la țang astăzi. Precum bine știți, săptămâna trecută, GIEC, grupul interguvernamental pe, de experți în privința schimbărilor climatice, a făcut public raportul său, care astăzi este publicat, este vorba despre raportul de evaluare în privința schimbărilor climatice, cel mai important realizat din 2007 până acum. Este vorba despre o bază științifică extrem de extinsă și care joacă un rol crucial în uh, negocierile pe marginea schimbărilor climatice. Schimbările climatice reprezintă o chestiune de mare actualitate pentru Comisia noastră. În această după-amiază vom adopta o propunere de rezoluție în privința celei de-a 19-a conferințe a părților la conferința cadru a Națiunilor Unite pe schimbări climatice, care va avea loc luna noiembrie la Varșovia. Avem marea onoare astăzi să primim o serie de delegați din partea Bangladeshului, țară care este grav afectată de efectele schimbărilor climatice, iar acestea se vor agrava în detrimentul populațiilor din regiunile de coastă sau riverane din țările cele mai țărace, da, sărace dacă nu întreprindem nimic pentru a combate aceste schimbări. Știți câte câți oameni trăiesc în delta Bengalului, e vorba de aproape 10 milioane de persoane care au de suferit. Iată de ce vom asculta cu mare atenție intervențiile delegaților din Bangladesh. Ei ne vor vorbi despre cum văd aceste efecte, cât de vulnerabilă este țara lor și care sunt așteptările lor în privința conferinței climatice de la Varșovia. Permiteți-mi deci să urez bun venit, călduros, în numele comisiei noastre, doctorului Zaman, Research Fellow la Institutul uh, pentru studii în privința dezvoltării din Bangladesh și delegat în cadrul negocierilor internaționale de 10 ani încoace. Bun venit, domnule doctor! De asemenea, urez bun venit uh, doctorului Ahsan Uhamed, cercetător în domeniul climei și care participă la negocierile internaționale încă de la începutul acestora. Vă urez bun venit! Bun venit domnului Kwamrul Chaudhuri, membru al Comitetului de Adaptare, stabilit în baza Convenției Cadru a Națiunilor Unite în privința schimbărilor climatice și secretar general al World Water Forum of Journalists. Dragi invitați, Cred că veți face două prezentări și v-aș sugera ca apoi deputații să aibă posibilitatea să vă adreseze întrebări și să facă observații. Las la latitudinea dumneavoastră să hotărâți cine va face prima intervenție și apoi cine a doua și v-aș ruga să vă mărginiți la 8 minute de persoană. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt uh, Ahagi Joana și am să fac această prezentare care va fi continuată de colegii mei. Doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor! Aș vrea să trec direct la conținutul dezbaterii noastre de astăzi. Există două feluri de a privi schimbarea climatică. În primul rând, experiența oamenilor de știință și, în al doilea rând, cea a oamenilor. Aș vrea să vă spun care este propria mea experiență. Am uh, terenuri care la momentul acesta al anului înfloresc și în întreaga mea viață am văzut cum acest teren era înflorit în această perioadă. Însă de data aceasta am florit în timpul verii, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Și atunci vreau să vă întreb uh, care este semnalul pe care ne-l transmite practic mama natură prin uh, ceea ce se întâmplă acolo. Ce poate fi altceva dacă nu schimbare climatică? De aceea, um, grupul de lucru IPCC a prezentat acest raport în legătură cu schimbarea climatică și care ne arată mai multe lucruri. În primul rând, se arată că în recentul trecut au existat momente când creșterea temperaturii a scăzut, însă această creștere nu s-a întrerupt și o bună parte a căldurii a fost preluată de oceanele adânci. Și acest lucru este și mai înfricoșător pentru că oceanul uh, se va încălzi și aceasta va însemna că o cantitate și mai mare de dioxid de carbon va apărea pe Pământ. Care ar fi consecințele pe Pământ și care sunt uh, lucrurile care se întâmplă deja în Bangladesh și la care ar trebui să ne gândim? Uniunea Europeană și Bangladeshul uh, trebuie să coopereze, dar există și alte domenii, în afară de domeniile noastre de cooperare, unde atât Uniunea Europeană cât și Bangladeshul vor trebui să coopereze pe viitor. Și acum aș vrea să dau cuvântul, dacă îmi permiteți, colegului meu să vorbească despre impactul schimbării climatice și ce se întâmplă în domeniul cooperării între Uniunea Europeană și Bangladesh pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna președintă, doamnelor și domnilor din Comisia DEVE, distinși uh, invitați, uh, doamnelor și domnilor. Bangladeshul, după cum știți, este una dintre țările cele mai puțin dezvoltate și a reușit să facă progrese deosebite pentru reducerea sărăciei și pentru îmbunătățirea principalilor indicatori de viață în ceea ce privește obiectivele de Uh, dezvoltarea mileniului pentru copii, pentru uh, sănătatea oferită femeilor și uh, activitățile fundației din Bangladesh pentru o societate mai bună și o educație mai bună în școlile primare. Dacă continuăm pe această tendință, Bangladeshul va ieși din categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate și va intra în rândul țărilor uh, mijlociu dezvoltate până în anul 2021. Aceasta ar fi o adevărată realizare în cel de-al 50-lea an de, al independenței noastre. Acum însă ne confruntăm cu schimbarea climatică și probabil că totul uh, ne va ajunge din urmă din cauza impactului deosebit de negativ al schimbării climatice în mai multe sectoare, printre care resursele hidrice, agricultură și așa mai departe. Într-o țară unde avem uh, la ora actuală 160 de milioane de locuitori. Întrebarea cu care ne confruntăm acum este următoarea. Comunitatea internațională și în special Uniunea Europeană, care a investit atât de mult în procesele de dezvoltare din Bangladesh în ultimii ani, a doresc uh, oare să se întâmple așa ceva? Vom vedea cum uh, toate rezultatele pe care le-am obținut în Bangladesh vor fi pur și simplu aruncate la gunoi Aș vrea să vă prezint situația în, din punctul de vedere al schimbării climatice și a consecințelor asupra vieții noastre de zi cu zi. Există uh, evenimente importante, cum ar fi, de exemplu, riscul crescut de inundații, uh, creșterea temperaturii și secetă severă, în special din cauza temperaturilor în creștere, pe lângă procesul de salinizare a solului și a apei în regiunile de coastă. Aceste regiuni de coastă, care sunt uh, afectate de furtuni ciclonice puternice și o interacțiune din ce în ce mai mare a valurilor datorită a temperaturii crescute a apei la suprafață și aceasta a afectat uh, viața uh, celor care trăiesc pe coastă. Toate acestea sporesc uh, spectrul foametei sau chiar al, foame, al foametei în, uh, pe termen mediu. Securitatea alimentară și schimbarea climatică cu consecințele sale precum salinizarea apei sau um, creșterea numărului de patogeni care vor duce la creșterea numărului de boli ce uh, vor spori aceste boli, în special în zonele urbane, din cauza densității crescute a populației. Iată de ce există proiecte care arată că jumătate din populație până în 2030 va fi afectată, în special din cauza deplasărilor um, de populații din zonele rurale spre cele urbane. Din punct de vedere al dezvoltării finanțării și a rolului uh, finanțelor, Trebuie să înțelegem acest uh, context din două perspective. În unele cazuri e greu să, să ai un proiect fără să te gândești la impactul schimbării climatice asupra beneficiarilor. În alte cazuri, măsurile uh, financiare sunt importante pentru dezvoltare atunci când trebuie să te adaptezi în funcție de noua activitate și la activități care n-ar fi existat fără această schimbare climatică. Am să vă citesc un exemplu aici. Dezvoltarea uh, Dezvoltarea unui proiect pentru evitarea secetei și pentru culturi uh, menținute din cauza problemei de temperaturi ridicate și de secetă astfel încât uh, Bangladeshul să fie scutit de aceste efecte negative. Oamenii de știință din Bangladesh au reușit să obțină uh, soiuri uh, cu durată de viață mai scurtă și acestea sunt rezistente pe terenuri relativ saline, dar trebuie să ne pregătim pentru viitor și să oferim fermierilor mai, mare mai mare posibilitate de a alege și libertate de alegere în general, pentru că aceasta este echivalentul dezvoltării. Bangladeshul și-a redactat deja un plan pe 5 ani pentru a ține cont de impactul schimbării climatice în proiectele de dezvoltare. E nevoie în unele cazuri de finanțare peste finanțarea obișnuită, iar în alte cazuri Uh, e vorba de proiecte care nici n-ar fi existat dacă n-ar exista schimbarea climatică. Indiferent că aceste proiecte pot fi numite ca proiecte suplimentare sau nu, uh, evoluțiile financiare din acest punct de vedere trebuie să fie analizate. Această finanțare care are legătură cu mediul, cu clima, impune finanțarea de noi tipuri de activități una dintre ele fiind cea a pierderilor și a daunelor. Acesta este un proces incipient și care a provocat deja multe pierderi în Bangladesh. Dar uh, oamenii nu stau cu brațele încrucișate, iau deja măsuri și fermierii s-au uh, adaptat acestei noi situații. Cine însă îi va uh, compensa pentru aceste costuri suplimentare pe care trebuie să le suporte? Această finanțare compensatorie este necesară pentru toate aceste daune trecute și viitoare. Este vorba de noul tip de finanțare a climei care trebuie să se introducă în proiectele de dezvoltare. Cum se va face însă acest lucru este o chestiune care trebuie dezbătută și în cadrul uh, cooperării noastre comune. Există și alte chestiuni care au de-a face cu daunele trecute și viitoare și care ar putea, în mod parțial, să fie rezolvate prin mecanisme de reducere a riscului. Un astfel de exemplu ar fi cel al asigurărilor. Dar cine ar putea plăti aceste asigurări? Fermierii care nu mai au pământuri din Bangladesh, care se luptă deja cu foametea, ei sunt cei care trebuie să financeze aceste asigurări, să le suporte. Noi considerăm că aici este vorba de o nouă modalitate de finanțare care este necesară. Nu știu dacă ați putea o numi ca fiind o finanțare a dezvoltării sau o finanțare care are legătură cu clima, dar oricum aceasta trebuie să existe. Am cere de aceea Uniunii Europene să faciliteze o construire de capacități foarte rapidă în țările în curs de dezvoltare, în special în uh, țări precum Bangladeshul, pentru o mobilizare rapidă a finanțelor, a resurselor. Recunoaștem contribuțiile trecute și prezente ale Uniunii Europene pentru reducerea riscurilor de dezastre naturale în Bangladesh și am cere ca aceste eforturi să continue și să includă și eforturi de construire a capacităților, în special în legătură cu schimbarea climatică în Bangladesh ar trebui să interpretăm uh, mesajele pe care le primim din partea IPCC-ului și din acest ultim raport. E clar că trebuie să facem eforturi pentru reducerea gazelor cu efect de seră, pentru că acestea afectează sistemul climatic la nivel global. Un an întreg în care nu acționăm în niciun fel are consecințe foarte mari în Bangladesh și în restul lumii, așa că trebuie să acționăm cât mai rapid. De aceea cerem Uniunii Europene să preia conducerea, să transmită mai departe aceste mesaje, mesaje, să preia exemple date deja de IPCC și să le introducă în uh, cadrul negocierilor de la Varșovia și din alte părți. Aș vrea să mulțumesc Uniunii Europene pentru că a reușit să îndeplinească acele obiective de atenuare a efectelor cu șapte ani înaintea termenelor stabilite, un lucru care este foarte bun pentru Bangladesh și alte țări foarte puțin dezvoltate. Așa că aș vrea să vă încurajăm pentru a porni mai departe într-un alt proiect și mai ambițios pentru o atenuare până în 2040. Trebuie să facem eforturi pentru a consolida această alianță între Uniunea Europeană, țările cel mai puțin dezvoltate împreună. Doar împreună vom reuși să respectăm obiectivele noastre și să ajungem la un acord obligatoriu care să fie semnat la Paris. Iată, peste câteva săptămâni va avea loc întâlnirea COP19 la Varșovia, în Polonia, și aceasta se întâmplă data aceasta în interiorul Uniunii Europene, așa că, doamna președintă, prin dumneavoastră sperăm ca Uniunea Europeană să preia rolul de lider și să consolideze realizările pe care le-am obținut până acum. E vorba de realizările din ultimele decenii, în special alianța care a fost uh, fundată la Durban, între Uniunea Europeană, țările cel mai puțin dezvoltate și țări uh, puțin dezvoltate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Nu știu dacă veți continua. Domnule Camrul Chaudhry, veți continua această prezentare pentru că mai aveți încă timp la dispoziție. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. După cum au spus colegii mei distinși, este evident că trebuie să ținem seama de toate aceste elemente enunțate în intervențiile lor. După cum știți, la Durban am constituit o alianță solidă la care participă uh, și Uniunea Europeană și am încercat să ne mobilizăm forțele comune pentru a obține un acord obligatoriu din punct de vedere legal, care să fie semnat de toate statele de pe toate continentele. Pentru că atenuarea și uh, reduc, atenuarea și reducerea emisiilor de dioxid de carbon este esențială. Este un lucru subliniat de la bun început și de uh, IPCC și un lucru uh, regăsit din nou în ultimul raport care a fost publicat vinerea trecută. S-a afirmat foarte, s-a afirmat foarte clar că trebuie să trecem la acțiuni imediate și urgente pentru a reduce uh, emisiunile globale de dioxid de carbon. Uh, cam atât pe frontul atenuării. La Varșovia trebuie să ajungem la un acord despre cum trebuie să arate reducerile concrete a dioxidului de carbon, implicând toate părțile interesate. În plus, în noul acord, Trebuie să stipulăm, să sperăm că acest acord va fi semnat în 2015 la Paris. Deci trebuie să stipulăm și adaptarea. Adaptarea este uh, foarte importantă, mai ales pentru state cum este Bangladeshul, o țară foarte vulnerabilă la schimbările climatice. cu cât vom atenua, vom reduce mai mult emisiile, cu atât mai puțin va trebui să ne adaptăm. Cu cât vom reduce mai puțin uh, aceste emisii, cu atât mai mult va trebui să ne adaptăm la schimbările climatice. Tocmai de aceea, doamnă președinte, consider că, ținând cont de faptul că emisiile nu s-au redus prea mult, atunci trebuie să accelerăm măsurile de adaptare. Deci, trebuie să ținem seama și de necesitățile procesului de adaptare, de finanțare, a construirii capacităților, al transfer, transferului de a, tehnologii. Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în acordul pe care sperăm că va fi semnat în anul 2015. Desigur, uh, să stipulăm toate aceste puncte în acest acord rămâne o provocare și Uniunea Europeană trebuie să își asume un uh, rol de lider și pe viitor. Uniunea Europeană deja a avut un uh, rol crucial în negocierile și în acordurile încheiate în 1990, 91 și mi-aduc aminte de rolul cruciat jucat de Uniunea Europeană în 1992 la New York. Și Um, a fost foarte importantă contribuția europeană pentru redactarea și semnarea Convenției Cadru ONU pentru schimbările climatice. De asemenea, la Kyoto, Uniunea Europeană împreună, împreună cu cele mai vulnerabile state și-au asumat un rol de, li- de lider. Cred că acest lucru este posibil și pentru întâlnirea de la Varșovia. Vă mulțumesc! Am Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă adresez o întrebare chiar eu. Poate ne puteți explica mai bine cât de uh, vulnerabil este Bangladeshul uh, la schimbarea climatică și nu doar din punct de vedere al uh, a țării, ci și din punct de vedere a persoanelor, a accesului la apă potabilă, câte persoane sunt uh, afectate și cum uh, reușesc să facă față oamenii problemelor de zi cu zi. Puteți să ne dați informații mai detaliate în legătură cu uh, persoanele care locuiesc în delta și problemele datorate ridicării nivelului mărilor a secetei, a inundațiilor. Așteptăm mai multe detalii. Mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, viața persoanelor care locuiesc în zonele de coastă este una care este foarte periclitată și aceste persoane sunt afectate în mod direct de aceste schimbări. Cel puțin 22 de milioane de persoane nu au apă potabilă proaspătă în aceste regiuni de coastă. Pentru că până și sursele de apă din pământ și uh, sursele uh, care existau până acum au fost salinizate. Există situații și am văzut cum în special femeile, femeile care se ocupă de apa de care au nevoie pentru familiile lor, trebuie să meargă distanțe foarte lungi pentru a putea avea acces la apă care să nu fie atât de salină. Trebuie să meargă chiar și 40 de kilometri pentru a aduce o carafă cu apă. Asta este situația în ceea ce privește uh, întrebarea pe care mi-ați spus-o și deși am văzut că femeile își pregătesc fetele și copiii și le arată că nu trebuie să consume prea multă apă pentru că după aia trebuie să se ducă din nou să caute apă, situația este complicată, iar pe viitor probabil că lucrurile vor sta și mai prost pentru că nivelul um, de salinizare a apei este în creștere și deci din ce în ce mai multe persoane vor fi afectate în ceea ce privește apa potabilă. Și bineînțeles, această salinitate crescută afectează și recoltele și există dificultăți uh, pentru a avea recolte la nivelul celor uh, dinainte de a apărea aceste efecte. Iată de ce aceste persoane trebuie să aleagă fie să aibă o recoltă mai puțin profitabilă, fie, și asta se întâmplă de multe ori, multe persoane trebuie să migreze, să migreze pentru a, capita, a, a găsi um, noi surse de venituri în orașele din apropiere și acesta afectează practic felul în care este distribuită populația. În regiunile din sud, în ultimii 20 de ani, nu au existat schimbări demografice prea mari. Dar după aceea, cifrele demografice ne arată că numărul uh, de femei și copii este în creștere, pe când numărul de bărbați este Uh, constant, iar creșterea demografică în general este mai mare în zonele urbane decât în zonele de coastă. Iată de ce acestea sunt uh, consecințele principale pe care le-am observat în ultimele decenii în urma acestei schimbări climatice. Vă mulțumesc foarte mult. Am să dau cuvântul acum Comisiei. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea și eu să spun bun venit colegilor noștri din Bangladesh. Pe unii dintre ei cunosc foarte bine în urma negocierilor, așa că vreau să vă mulțumesc pentru intervenția și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Mă bucur că ați analizat situația care ne așteaptă în negocierile internaționale și ce ne așteaptă pentru Paris și ținând cont că un element de bază pentru noul acord ar fi acela al atenuării și al adaptării. Așa cum spuneați dumneavoastră, dacă nu avem un proces de atenuare, atunci adaptarea va fi mult mai dificilă și mult mai costisitoare pe viitor, în special pentru locurile care sunt mai îndepărtate. Așa că e important să vedem cele două fenomene mână în mână, adaptarea și atenuarea, și nu ca lucruri uh, care intră în contradicție pentru că uneori în cadrul negocierilor se pare că se creează această senzație de polemică între cele două. Dumneavoastră ați spus că, din potrivă, trebuie să avem în vedere cele două chestiuni și trebuie să realizăm sinergii între ele. În ceea ce privește finanțarea pentru adaptare, spuneați și dumneavoastră că aceasta trebuie să fie introdusă în eforturile de dezvoltare și din partea Comisiei susținem această propunere. Credem că adaptarea este absolut necesară în aceste proiecte pentru ca eforturile noastre de dezvoltare să fie durabile și să nu fie um, subminate de impactul schimbării climatice. Acum, din punctul de vedere al bugetului UE, am avut 400 milioane de euro pentru finanțarea Bangladeshului în perioada 2007-2013 și din această sumă 20 de milioane au fost alocate unui fond pentru adaptarea la schimbarea climatică pentru persoanele cele mai vulnerabile. Asta se întâmpla în 2011. În afară de aceasta, am uh, insistat asupra securității alimentare și altor chestiuni importante în Bangladesh, care sunt foarte importante în contextul adaptării și atenuării în procesul de schimbare climatică. Iată de ce e important să introducem aspectele de climă în uh, această cooperare pe care o avem. Pe lângă elementele mai sus menționate, au existat și o mobilizare a resurselor pentru linii bugetare tematice, de exemplu în ceea ce privește alianța pentru luptă împotriva schimbării climatice, 8,5 milioane în 2009 și alocări suplimentare pentru securitatea alimentară, pentru persoanele sărace, 36,5 milioane în 2006 și o altă alocare în 2012, 18 milioane. Deci e vorba de sume considerabile și pot să vă spun că e vorba de finanțări publice care au afectat direct Bangladeshul. Cu toții suntem de acord că Bangladeshul are nevoie de o astfel de susținere și vom continua să o facem și în noul cadru financiar. Dar dar cifrele nu sunt încă gata, pentru că e vorba de un proces de negociere care este în curs între Parlament și Consiliu dar putem spune că susținerea noastră pentru Bangladesh va continua pe aceeași linie. Aș reveni acum la o a doua parte a prezentării dumneavoastră și anume eforturile de atenuare. Fără atenuare, adaptarea va deveni prea costisitoare pe viitor. Știm cu toții că dacă dorim să atingem acel obiectiv uh, de sub 2%, sub 2, 2 grade Celsius, atunci va trebui să facem mult mai multe eforturi și acordul din 2015 trebuie uh, să fie esențial în acest sens. Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult. Dumneavoastră ați spus că am prezentat un proiect unilateral de minus 20% până în 2020 și lucrăm asupra strategiei noastre pentru anul 2030 dorim să avem obiective din ce în ce mai ambițioase până în 2030. Însă cât de ambițioase pot fi aceste obiective, asta depinde foarte mult de negocierile internaționale, pentru că Uniunea Europeană dorește să fie un adevărat lider și să treacă mai departe din punctul de vedere al acțiunilor luate. Dar trebuie să vă gândiți că emisiile UE reprezintă doar 10-12% din emisiile globale la ora actuală. Ce înseamnă asta? Că dacă Uniunea Europeană uh, reduce singură, nu va duce la prea multe. De aceea trebuie să existe o coerență între acțiunile noastre și să ne asigurăm că principalele părți implicate își vor lua angajamente și, și le vor îndeplini. Așa că obiectivul nostru este același, acela de a avea obiective ambițioase și de a avea un acord obligatoriu până în 2015. De aceea e important ca părțile cele mai interesate, și bineînțeles e vorba aici de țările cele mai uh, vulnerabile și cel mai puțin dezvoltate și alte țări în curs de dezvoltare care sunt uh, afectate sau alte țări dezvoltate care doresc să ajungă la un astfel de acord, e important ca toate aceste părți um, sub umbrela Națiunilor Unite să ajungă la un acord. Ce dorim să avem uh, pentru uh, Varșovia? Nu vrem să așteptăm până în ultima clipă înaintea acordului și să venim deja cu propuneri, astfel încât încă de la anul din 2014 să avem astfel de propuneri. Acela credem că este momentul cel mai potrivit pentru ca toate părțile să vină cu propuneri de atenuare și să vedem ce înseamnă din punct de vedere concret aceste propuneri, cât de comparabile sau nu sunt ele și în ce măsură ne vor permite să ne atingem obiectivele și anume să reducem uh, încălzirea climatică sub acea limită de 2 grade Celsius. Dacă am putea ajunge la un acord asupra unui format uh, comun pentru prezentarea acestor propuneri și pentru a avea informațiile necesare pe care toate părțile trebuie să le aducă în legătură cu propriile angajamente, e o chestiune foarte tehnică, dar bineînțeles, este importantă pentru a face progrese. E vorba și de regulile de contabilitate pentru aceste angajamente, pentru a ne asigura că vorbim despre același lucru atunci când spunem că dorim să reducem emisiile cu nu știu cât la sută să vedem care este echivalentul de, uh, pentru o tonă, uh, echivalent dioxid de carbon, uh, reducere în Europa sau în Statele Unite. Secretarul General al ONU a afirmat că așteaptă ca la anul să avem angajamente foarte ambițioase din partea părților implicate și la întâlnirea din septembrie 2014 a liderilor uh, la nivel global, sperăm că aceste angajamente să fie pregătite. Acesta ar putea reprezenta un moment uh, de inițiativă pentru continuarea negocierilor pentru a ajunge la un acord. Sperăm să contăm și pe susținerea Bangladeshului și a altor țări pentru a ajunge la un acord obligatoriu din punct de vedere legal. Și am să închei aici, dar bineînțeles sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Aș vrea să mulțumesc invitațiilor noștri din Bangladesh pentru că ne-au arătat care este situația concretă în Bangladesh și ne-au uh, făcut să înțelegem mai bine cât de important este noul acord pentru dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult și vă asigurăm că puteți conta pe Uniunea Europeană, pe Comisia Europeană și, bineînțeles, pe susținerea Comisiei noastre, a Comisiei de Dezvoltare, pentru a vă ajuta în acest domeniu. Vă mulțumesc!

We are just waiting some seconds. Mai așteptăm câteva secunde sosirea domnului președinte al Republicii Cap Verde. Cred că tocmai sosește. Can I just add to what my colleague mentioned about um, what we are doing in Bangladesh? Dacă îmi permiteți câteva cuvinte despre acțiunile noastre din uh, Bangladesh, uh, iau cuvântul în numele Direcției Generale DEFCO de la Comisia Europeană și în acest moment pregătim uh, următorul program de asistență pentru următorii șapte ani și aici ne limităm la trei sectoare. O provocare foarte importantă va fi integrarea schimbărilor climatice în toate aceste trei sectoare. Unul dintre acestea este siguranța alimentară și, după cum am spus, uh, avem o bază solidă pe care ne putem construi eforturile viitoare din uh, programele actuale. Thank you. Merci. Vă mulțumesc. Nous accueillons à présent avec grand Mulțumesc foarte mult și acum spunem bun venit uh, domnului de Fonseca, președintele Republicii Capului Verde. Vom avea un schimb de păreri în legătură cu dezvoltarea social-economică în Capul Verde și, de asemenea, asupra relațiilor între UE și Capul Verde. Stabilitatea democratică a acestei țări și calitatea guvernanței, lucru care a fost subliniat de către indicatorii utilizați de organizațiile internaționale, arată că țara dumneavoastră, domnule președinte, este o adevărată țară model pentru multe alte țări în curs de dezvoltare. Dumneavoastră sunteți una dintre țările care ați reușit să atingeți obiectivele de dezvoltare a mileniului în 2015. Veți fi una din aceste țări în 2015 și acesta este un lucru remarcabil. Capul Verde este una din puținele țări care au reușit să iasă din grupul țărilor cel mai puțin dezvoltate. Cu toate acestea, suntem conștienți de faptul că inegalitățile sociale sunt uh, o problemă în continuare, există problema șomajului și alte probleme mari în ceea ce privește situația femeilor. Legătura dumneavoastră cu Uniunea Europeană este una multiplă și reflectă interesele noastre comune. Reușita țării dumneavoastră în lupta împotriva traficului cu droguri și împotriva criminalității organizate reprezintă un adevărat exemplu. Printre subiectele variate pe care le putem aborda se află și cel pe care tocmai l-am discutat cu invitații noștri din Bangladesh, schimbarea climatică, care ne afectează pe noi toți, că a, atât insulele Uh, insulare și de asemenea fiind o țară uh, deșertică, capul verde este afectată uh, în mod clar de această schimbare climatică. Vă salutăm aici, prezența dumneavoastră, domnule președinte, pentru a dezbate toate aceste chestiuni. Și înainte de a vă da cuvântul, colegul meu, domnul Elmar Brock, președintele Comisiei de Afaceri Externe, va face o scurtă introducere. Într-adevăr, este o adevărată onoare pentru noi să avem această întâlnire comună între cele două comisii. Domnule Broc, vă rog, vă dau cuvântul. Frau Herr Präsident. Doamnă Șoli, domnule președinte, dragi colegi, este o bucurie extraordinară de, extraordinar de mare pentru mine. Which language are you looking for? In French or Portuguese? Port, where is Portuguese? Nine. I know. Yes. Domnule președinte, este o deosebită bucurie pentru mine să vă salut aici în uh, fața Comisiilor Reunite ale Parlamentului European. După cum a spus și doamna Jolie, țara dumneavoastră este o poveste de succes din uh, Africa. Există, funcționează acolo o democrație solidă și consolidată care merge pe calea unei bune guvernanțe și există, de asemenea, drepturi politice pentru toate părțile. Între timp, ați depășit statutul țărilor celor mai puțin dezvoltate. Tocmai sunteți pe, pe cale ca până în 2015 să îndepliniți obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Vizita dumneavoastră vine într-un moment special după ce am uh, semnat acordul uh, privind acordarea de uh, viză și returnare și cred că acest acord ne oferă noi posibilități legate de relații bilaterale, astfel încât acestea să progreseze și mai mult în următoarele luni. Cred că trebuie să profităm de acest moment pentru a da un nou imbold relațiilor uh, noastre, să dăm un grad mai mare de vizibilitate relațiilor noastre bazate pe valori comune. Cred că trebuie să facem acest lucru și pentru că ne confruntăm uh, împreună cu provocări comune. Știm foarte bine din perspectiva Comisiei noastre specializate pe relațiile internaționale că există provocări, provocări legate de traficul de droguri, spălare de, spălare de bani și uh, violență. Și în acest context am dorit să știm care considerați că sunt uh, progresele pe care le-ați înregistrat în combaterea acestor, acestor probleme. Am dorit să știu cât de departe s-a ajuns în negocierea acordului uh, de asociare economică cu ECOVAS și apoi cum considerați că pot fi dezvoltate și mai mult relațiile țării dumneavoastră cu Uniunea Europeană. Eu cred că țara dumneavoastră poate deveni un exemplu despre cum putem să ne dezvoltăm mai mult uh, relațiile cu țări din uh, zona respectivă, astfel încât evoluțiile regionale să fie uh, sprijinite, evoluțiile pozitive regionale să poate fi sprijinite de noi. Și acum aveți cuvântul. Muito boa tarde a todos. Bună ziua tuturor! Doamnă președintă al Comisiei DEVA, domnule președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe, domnule secretar de stat responsabil cu afaceri externe al Republicii Cap Verde, domnul și domnilor, stimați jurnaliști, în calitatea mea de președinte al Republicii Inselor Cap Verde, vă aduc salutările compatrioților uh, mei din partea celor care trăiesc în uh, insulele Republicii Cap Verde, dar și din partea celor care trăiesc în Europa. Am acceptat cu mare plăcere invitația transmisă mie de domnul doctor Schulz, președintele Parlamentului European. Și este o mare plăcere pentru mine să pot lua cuvântul în fața membrilor Parlamentului European cu ocazia întâlnirii comune a Comisiei pentru Dezvoltare și a Comisiei pentru Afaceri Externe. O să vă ofer părerea noastră a celor din Republica Capului Verde legată de legăturile pe care le avem cu Uniunea Europeană și apoi vă voi spune care este situația din punctul de vedere al evoluției sociale și economice la noi. Știți foarte bine că noi suntem o națiune mică în uh, largul coastelor de vest al Africii, Știți foarte bine că condițiile climatice sunt unele dure și principalul nostru atu l-a reprezentat întotdeauna, l-au reprezentat întotdeauna resursele umane, oamenii, bărbații, femeile din uh, din acest stat care au lucrat din greu pentru a încerca să depășească problemele cu care s-au confruntat, pentru a ajunge la o democrație unde statul de drept este respectat și există un grad mare de competitivitate. În ciuda dificultăților cu care ne-am uh, confruntat în cei 38 de ani de la obținerea independenței și în cei 22 de ani din momentul în care a fost instaurat un regim democratic, cred că am reușit să avem un stat unde Um, se respectă legea, am devenit membri a nenumărate organizații um, internaționale, um, de exemplu uh, Comunitatea uh, Statelor unde se vorbește limba portugheză. Deci ne-am integrat în comunitatea internațională și avem o uh, rețea densă de relații bilaterale și multilaterale pe plan internațional și cu atât uh, mai mult îmi face plăcere să mă refer la relațiile pe care le-am avut cu Uniunea Europeană începând cu anul 2007. În momentul în care Republica noastră și-a obținut independența, condițiile uh, în care s-a petrecut acest lucru au fost foarte dificile. Mi-aduc aminte că foarte mulți considerau că Republica noastră nu este viabilă ca o națiune, însă ne-am dorit să ne construim un, un uh, stat și să punem fundațiile pentru a reuși să construim o democrație uh, modernă și avansată. Insulele Cap Verde au fost caracterizate prin stabilitate și prin pace și pe parcursul timpului, toată lumea a putut vedea că am registrat progrese și că am putut demonstra um, de exemplu, că mergem înainte din punctul de vedere al produsului intern uh, brut pe cap, cap, pe cap de locuitor și pe îndeplinirea, îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Doamnelor și domnilor, în momentul în care Uh, am, ne-am obținut independența, fiul pe care de locuitor era de 190 de dolari pe care de locuitor, acum am ajuns la o sumă peste 3000 de dolari pe uh, cap de locuitor. Acest uh, pas pentru a deveni o țară cu un venit uh, mediu și mijlociu reprezintă o foarte bună oportunitate pentru a crea noi parteneriate, pentru a uh, Uh, ajunge la noi modalități de uh, parteneriat, care reflectă, desigur, mult mai bine noile necesități ale uh, populației populației noastre. Este vorba de noi posibilități de finanțare, de concesiuni, de investiții străine directe, care sunt, care vor fi, să sigur, mai beneficiul nostru faptul că am mers înainte nu trebuie să reprezinte o scuză pentru a nu încerca să depunem eforturi uh, și mai mari pentru a îmbunătăți situația populației noastre. Este un lucru pe care l-am, uh, l-am transmis deja și domnului Durao Barroso pentru noi eforturile considerabile de dezvoltare care ne-au permis să depășim statutul unui, unei țări cel mai puțin dezvoltate și să ajungem o țară din rândul celor cu venituri uh, medii și mijlocii, să devenim o țară unde drepturile omului sunt respectate, unde toleranța are un uh, rol foarte important și a fost respectată de la, din momentul în care ne-am uh, obținut independența. Au existat schimbări ale guvernelor și ale autorităților uh, locale neproblematice, totul s-a explicat datorită stabilității și păcii. Eu am fost ales uh, la șase luni după ce au avut loc alegeri uh, legislative, ocazie cu care a fost creat un nou uh, guvern și uh, eu am, mi-am obținut mandatul fără să fi fost sprijinit de uh, partidul care se află la putere. Acum suntem într-o uh, situație pe care nu am cunoscut-o în trecut, pentru că președintele țării are o altă culoare politică decât cea a guvernului. Dar uh, lucrurile funcționează foarte bine, nu trecem prin niciun fel de criză și există o stabilitate politică. În 22 de ani în care a existat un sistem democratic, uh, nu ne-a confruntat niciodată cu crize majore politice. Uh, ne-am confruntat întotdeauna cu problemele inerente unui sistem dinamic democratic, dar întotdeauna cadrul instituțional a fost respectat, Constituția a fost respectată, Constituția adoptată din anul 1992. Niciodată din 1999 nu a trebuit să organizăm alegeri anticipate. Dacă nu mă înșel, cred că au avut loc de atunci șase alegeri locale, Uh, patru alegeri uh, legislative, nu, îmi cer scuze, cinci alegeri legislative, de asemenea cinci alegeri uh, prezidențiale. Și um, aleșii poporului întotdeauna au putut să-și desfășoare activitatea într-un mod normal. Cred că este un uh, exemplu uh, excepțional, mai ales pentru situația din regiunea geografică uh, din vestul Africii. Am ajuns așadar o țară unde există venitul medii și mijlocii. Și am fost lăudați pentru acest lucru. S-a spus că suntem un bun exemplu pentru o democrație funcțională unde sunt respectate drepturile omului, drepturile civice și acest lucru reprezintă o, o, o încuraj pentru noi. Nu considerăm că faptul că am devenit o, o țară cu venituri uh, medii va reprezenta un obstacol pentru noi pe viitor. Sper că membrii prezenți ai Parlamentului European sunt de acord cu mine în momentul în care spun că nu ar trebui să reducem uh, asistența acordată Republicii noastre în cadrul uh, programelor de dezvoltare. Cred că un asemenea gest ar fi un gest de solidaritate cu un stat care a uh, încercat din toate puterile să facă progrese, să pună în aplicare valori valori comune între noi. Pentru că, până la urmă, stimați membri, doamnă președinte, domnule președinte, pentru noi, pentru mine personal, baza unui parteneriat special, ba, uh, fundația relațiilor speciale pe care le avem cu Uniunea Europeană, trebuie să îl reprezintă faptul că împărtășim aceleași valori, aceleași credință, credința noastră în libertate, de exemplu, credința în democrație, credința într-un stat de drept, credința în toleranță și în respect față de tot ceea ce este diferit. Avem o credință comună în uh, dialog și în diplomație, care sunt mijloacele de a rezolva orice conflicte între diferite națiuni. Astăzi, insulele Cap Verde sunt un stat stabil din punct de vedere politic și social. Și acest lucru se datorează faptului că avem o cultură atât de uh, diversă. Se datorează faptului că avem valori uh, comune cu dumneavoastră și am avut întotdeauna o atitudine de deschidere față de, de lume. Uh, considerăm că acestea sunt și motivele care explică succesul Uniunii Europene. Desigur, nu uh, nu ne facem uh, iluzii, nu nu ne dorim să devenim vreodată membri ai Uniunii Europene, însă aspirația noastră este să ne dezvoltăm parteneriatul cu Uniunea Europeană, să îl dezvoltăm cât mai mult posibil, astfel încât să, să ajungem cât mai aproape de calitatea de a fi membru al Uniunii Europene. Înțelegem că uh, acest lucru este practic imposibil, dar ne dorim să găsim uh, un echivalent. Dorim să găsim noi instrumente de cooperare cu Uniunea Europeană, când vine vorba, de exemplu, de, de securitate, de um, noile tehnologii ale comunicării, de, o, de cooperare tehnică. aș dori să mă refer la cele spuse de președinta Comisiei DEVE. Trebuie să conlucrăm pentru a răspunde și a combate efectele schimbărilor climatice care se fac resimțite în insulele Cap Verde. Dorim să lucrăm mai mult pentru a dezvolta sursele de energie regenerabile, să ne protejăm mediul înconjurător și să ne construim o economie verde, ecologică, care să țină în, seama, în același timp seama de resursele marine. Evoluțiile noastre trebuie să uh, evolueze, pentru că ele se bazează uh, până acum pe acordul de parteneriat. Desigur, trebuie să Uh, ne folosim de acest instrument și, și pe viitor, pentru că el consolidează dialogul între noi. Și nu doresc să vă răpesc prea mult timp, doamnelor și domnilor, deci mă apropiu de sfârșitul intervenției mele. Democrația noastră nu este una perfectă. Nu știu dacă există undeva în, pe lume o democrație perfectă. Și înțelegem foarte bine care sunt uh, punctele slabe ale unei democrații. Însă, sistemul nostru politic este unul uh, independent, se respectă separarea puterilor în stat și în uh, calitatea mea de președinte a acestui stat, întotdeauna am, i-am exprimat critica asupra deficiențelor sistemului nostru. Întotdeauna am spus că nu există o tradiție foarte lungă la noi uh, în țară, tradiție constituțională și democratică. Ne-am dorit să avem o asemenea tradiție. Apoi, poate sistemul nostru judiciar nu Uh, funcționează într-un mod uh, optim. Poate sistemul uh, de justiție de la noi nu este atât de independent ca în alte state. Apoi, din păcate, ne lipsește și o tradiție puternică a exprimării opiniei publice care să monitorizeze exercitarea prerogativelor instituțiilor statului. Cred că suntem mândri de cele realizate și avem toate motivele să fim mândri. Și îmi aduc aminte însă de un raport publicat de o organizație non-guvernamentală conform căruia uh, noi suntem pe locul 27 al, în lume între cele mai stabile democrații și suntem mândri de, această, de această poziție care este o încurajare pentru noi să muncim și mai mult, să fim și mai hotărâți să ne construim uh, țara pe viitor, să devenim mai competitivi pe viitor, pentru că trebuie să lucrăm mai mult la competitivitatea economică a țării noastre. Știm foarte bine că asistența pentru dezvoltare se apropie de sfârșit. Dreptul mare trebuie să creăm condițiile la fața locului pentru a avea o economie competitivă. Ne dorim o economie care să, să se bazeze mai mult pe servicii, pentru că uh, acest sector în acest moment este prea, prea, are dimensiuni prea mici. Pentru a vă spune care este situația, din punctul de vedere al uh, veniturilor directe, turismul reprezintă undeva între 20-22% din produsul intern uh, brut. Dacă este să adăugăm și veniturile indirecte, atunci turismul uh, reprezintă, are o cotă de mai mult de 45% din economia noastră. o asemenea economie este foarte expusă unor efecte uh, din uh, exterior. Uh, economia noastră a fost foarte dependentă de evoluțiile economice din Uniunea Europeană. Tocmai de aceea ne-am dorit să ne diversificăm mai mult activitățile economice. Domnul președinte s-a referit la câteva probleme. Infracționalitatea și mai ales uh, infracționalitatea organizată. Statul nostru se află într-o zonă geografică care a făcut ca uh, el să, să devină o placă turnantă a traficului de uh, droguri și altor activități uh, ilicite. Nu suntem foarte Uh, departe de golful uh, Gui- din uh, Guinea, unde știm că pirateria este o problemă serioasă. Știm de asemenea că traficul de droguri și spălarea de bani reprezintă un pericol grav în țările învecinate cu noi. Însă, Dacă este să fiu obiectiv și sunt obligat să fiu uh, obiectiv în calitate de președinte independent, pot să vă, să vă asigur că instituțiile statului nostru, guvernul, procuratura, poliția, au depus eforturi considerabile pentru a combate um, aceste fenomene infracționale. În uh, cadrul vizitei mele pe care o am acum în Europa, am aflat că a fost uh, confiscată, uh, a fost confiscată o cantitate mare de cocaină mulțumită cooperării între forțele noastre polițienești cu alte, cu autoritățile de punere în aplicare a legii din alte state lucrăm îndeaproape, de exemplu, cu Spania sau cu Statele Unite ale Americii pentru a combate uh, traficul de, uh, de droguri. Însă nu putem să purtăm această luptă singuri, pentru că dacă nu am avea sprijinul comunității internaționale, nu am putea să avem succes în această luptă. Însă vă asigur că suntem hotărâți să combatem Uh, traficul de droguri, să combatem spălarea de bani. Uh, tocmai acum are loc un uh, eveniment la noi, coordonat de Procuratura din Republica Cap Verde, unde se discută combaterea spălării de bani, de exemplu. ne-am uh, confruntat cu o problemă legată de președintele Bursei de Valori din uh, Cap uh, Verde. Ancheta este în curs, deci nu pot să-mi, să comentez pe marginea acestui caz, dar există dovezi foarte clare care ne arată că instituțiile statului funcționează așa cum ar trebui. din punctul de vedere al, uh, al uh, parteneriatului cu ECOVAS, întotdeauna ne-am uh, dorit să participăm la această comunitate a statelor din Africa de Vest pentru că este o organizație care a susținut întotdeauna democrația, statul de drept. Din păcate, această organizare ar trebui, ar trebui să fie o organizație de integrare uh, regională și multe dintre probleme și, Știți foarte bine că există foarte multe probleme politice. Știți ce se întâmplă în Mali, ce se întâmplă în uh, Guinea-Bissau și în alte state care fac parte din Ecovas. Și acest lucru a însemnat că foarte multe din activitățile ECOVAS s-au concentrat pe rezolvarea conflictelor respective. Sperăm că aceste conflicte vor fi rezolvate cât mai repede cu putință, astfel încât ECOVAS să se aplece unor, asupra unor, alt unor alt, altor probleme, cum ar fi dezvoltarea economică a regiunii respective. Pentru a încheia, în numele cetățenilor Republicii Capului Verde și în numele meu propriu aș dori să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă din partea dumneavoastră, doamnă președinte, din partea dumneavoastră, domnule președinte, din partea celorlalți uh, eurodeputați. Și aș dori să mulțumesc și pentru primirea călduroasă din partea vicepreședintelui și a președintelui Parlamentului European. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European și grupului uh, de prietenie cu Republica Caverde pentru sprijinul uh, permanent pe care l-ați uh, dat Republicii noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Dau acum cuvântul deputaților. Domnul Görens. aveți grijă, vă limitez timpul de luare de cuvânt la patru minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Țin să salut uh, prezența printre noi astăzi a domnului președinte a Republicii Capului Verde. Ați spus că această țară este o țară deosebită, altfel decât altele. Nu vorba de o... Nu v-aș ruga să nu luați uh, în mod negativ uh, spusele mele. Țara dumneavoastră tocmai a trecut în rândul țărilor cu venit mediu și cred că ați scăpat de uh, spectrul declasării, dar această tranziție, care chiar și dumneavoastră o spuneți încă nu a ajuns la sfârșit, mă face să-mi pun o întrebare în privința naturii parteneriatului dintre Republica Capului Verde și Uniunea Europeană, parteneriatul viitor. Este vorba despre o um, cooperare bazată pe dezvoltare. Dar eu cred că avem două perspective în față, două posibilități. Pe de o parte s-ar putea continua această perioadă de tranziție, care va dus la atingerea unor uh, progrese absolut considerabile din punct de vedere al democrației și dezvoltării economice. dar în anii 90 s-a efectuat un studiu în privința vulnerabilității capului verde. Deci țara dumneavoastră a făcut uh, câteodată obiectul unor uh, impacte pe care nu le poate stăpâni. E vorba despre efectele asupra, efectele climei asupra economiei și dezvoltării Uh, țării dumneavoastră, este vorba despre fondurile primite din diaspora și așa mai departe. Dar plecând de la premisa că lucrurile vor, tendința va rămâne aceeași, evoluția va fi aceeași. Și de altfel am aici o întrebare pentru întreaga comisie, o întrebare esențială, cred, din punct de vedere politic pentru că este vorba despre obiectivele noastre uh, pentru 2020 și de perspectivele parteneriatului nostru cu ceilalți actori internaționali. Uh, aveți printre vecinii dumneavoastră teritorii care practic aparțin Uniunii Europene. Gândiți-vă la insulele Canare. Deci, această învecinare ar trebui să vă excludă sau nu din um, câmpul uh, finanțărilor UE privind uh, vecinii acesteia? Evident și dumneavoastră vă puneți întrebări în privința uh, statutului special pe care îl aveți în relațiile cu Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum doamnei Cavaiu. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte al uh, Republicii Capului Verde, Țara dumneavoastră reprezintă un exemplu excelent de bună guvernare, de democrație și stabilitate. Țara noastră beneficiază de un statut uh, special printre uh, țările din Africa, Caraibe și Pacific din privința relațiilor UE cu țările din acest grup. comit Întotdeauna am spus că um, capul verde nu ar trebui să aibă de suferit din pricina progreselor pe care le, le înregistrează. Ar fi nedrept. Și cred că mulți uh, uh, deputați împărtășesc acest punct de vedere. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Uh, Ana Gomez a realizat un raport în ceea ce privește uh, politicile de securitate. Din păcate, doamna Gomez nu a putut fi astăzi aici. Însă acest raport subliniază rolul absolut crucial al Republicii Capului Verde în acest domeniu. Dacă este un numitor comun între aceste rapoarte, într-o serie uh, foarte vastă de domenii care merge de la tehnologiile comunicării până la pescuit, uh, numitorul comun este deci uh, sentimentul de prietenie al deputaților europeni față de țara dumneavoastră. Și cred că aceste uh, relații vor uh, încuraja investițiile în continuare în această țară. Se intră într-o nouă fază de cooperare cu UE în domeniul științific și al inovației, în domeniul educației, Când am participat la guvernare în calitate de ministru al învățământului, am uh, întotdeauna am uh, uh, fost extrem de interesată de toate aceste proiecte desfășurate în țara dumneavoastră și de parteneriatele care s-au putut pune pe picioare tocmai în acest domeniu. acest nou val de politici în domeniul cooperării, domnule președinte, aș vrea să vă întreb, care poate fi rolul nostru? Am putea juca un rol de facilitatori, să spunem? Pentru că o serie de universități uh, sau IMM-uri din Uniunea Europeană ar putea fi interesate de cooperare cu astfel de instituții din uh, capul verde. Domnul Martinez are cuvântul. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Îl salut și eu pe domnul președinte și pe prietenul meu cu multă bucurie și cu oarecare emoție. Uh, pentru că eu sunt reprezentantul unei generații și știți că în calitate de militant socialist spaniol, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului și vă salut și în calitate de membru activ al acestei comisii. După cum spuneam, aparțin unei generații pentru care lupta pentru libertate, pentru uh, demnitate și pentru progres uh, era esențială și acest lucru se desfășura în multe țări, printre care și țara dumneavoastră. Vreau să vă felicit și în numele a trei uh, frați portughezi, Mario Suarez, Antonio Santos și, bineînțeles, Manuel Alegre, cu care am uh, ajuns la o adevărată identitate. Și pot să vă spun că tot ceea ce ați făcut dumneavoastră din partea guvernului ne arată că am avut dreptate în ceea ce privește solidaritatea noastră. Și, într-adevăr, în anumite cazuri au existat uh, îngrijorări, chiar și frustrări, chiar decepții, aș spune, însă nu în cazul muncii dumneavoastră, cel puțin până ziua de astăzi, pentru că aceasta se îndreaptă exact uh, pe drumul pe care noi ni l-am fi dorit. Aș vrea să vă spun de asemenea că noi ne-am luat angajamentul de a vă susține și problema pe care ați semnalat-o dumneavoastră, și anume că poate unele țări uh, care nu s-au descurcat atât de bine ca altele să poată fi eventual pedepsite în ceea ce privește cooperarea, iată este o problemă cu care ne confruntăm și noi în America Latină, în câteva țări, uh, și pot să vă spun că nu este corect, pentru că nu e corect ca țările care au făcut cele mai multe eforturi și care au avut foarte bune rezultate să primească din partea noastră o adevărată sancțiune în ceea ce privește procesul de cooperare și susținere pe care îl acordăm. Și nu aș vrea să fac aici o critică, ci doar o uh, rugăminte alăturându-mă prietenei mele portugheze. Mi-aș dori ca capul verde să aibă un rol mai activ în adunarea parlamentară ACP-UE. Mi se pare că aveți un rol important de jucat în cadrul acestei adunări parlamentare și la momentul acesta el nu este uh, jucat pe deplin. Și pot să vă spun aceasta pentru că țin cont de rolul pe care l-a avut capul verde în cadrul centrului Nord-Sud, în, în cadrul Națiunilor Unite și rolul pe care l-ați jucat dumneavoastră. Și aș putea să-l citez aici și pe domnul Durao Barroso, pe care unii l-au cunoscut ca președinte al Comisiei, alții în calitate de uh, prim-ministru al Portugaliei și eu l-am cunoscut tocmai în calitate de președinte al acestei organizații care are sediul la Lisabona. Aici cred că țara dumneavoastră are un rol important de jucat și ați putea juca de asemenea un rol mai mare, mai activ în cadrul adunării parlamentare ACP-UE. Vreau să salut încă o dată, domnule președinte, vizita dumneavoastră aici și pot să vă spun că l-am ascultat și pe Cesario Evora cântând și a fost uh, ca și atunci și acum un moment deosebit de emoționant pentru mine să vă văd aici în calitate de prieten și reprezentant. Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Bisep. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnule președinte, îmi face o foarte mare plăcere să, vă, să salut prezența dumneavoastră astăzi aici. Am uh, luat notă de toate progresele pe care spuneți că le-a înregistrat țara dumneavoastră. Țara dumneavoastră este un arhipelag. Cunosc foarte bine, știu foarte bine ce înseamnă o țară insulară eu însumi provenind dintr-o astfel de țară. Dar, în ciuda progreselor uh, despre care vorbiți, uh, mai aveți totuși uh, lucruri de făcut, mai ales în domeniul securității alimentare. Aș vrea să știu care sunt căile pe care le-ați luat în calcul care să vă permită atingerea acestei autonomii alimentare. Și aș vrea să știu, de fapt, dacă reprezintă un obiectiv pentru dumneavoastră. Dezvoltarea țării dumneavoastră a mers mână în mână cu dezvoltarea turismului. Se știe bine că turismul se bazează pe conjuncturile economice, ori acestea pot uh, fluctua Aș vrea deci să știu dacă, dincolo de turism și această economie a cunoașterii, ați uh, luat în calcul și alte căi de dezvoltare economică care să vă permită să vă dezvoltați chiar și mai mult în această cursă în care v-ați angajat și pentru care de altfel țin să vă felicit. Voi da acum uh, cuvântul Serviciului de Acțiuni Externe, reprezentat aici de domnul Sean Doyle. Aveți două minute la dispoziție pentru că domnul președinte va trebui să ne părăsească cel târziu la ora 5. Doamnă președintă, Domnule președinte al Comitetului Relații Externe, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, în, uh, în numele Serviciului Acțiune Externă al Comisiei Europene și numele doamnei Catherine Ashton, permiteți-mi să vă urez bun venit la Bruxelles. Prezența dumneavoastră aici reflectă foarte bine ex uh, relațiile excelente dintre UE și țara dumneavoastră. Ați realizat uh, obiective extraordinare și suntem mândri de parteneriatul deosebit care ne leagă. În uh, cele două steaguri care se văd în spatele dumneavoastră se regăsește o imagine simbolică foarte importantă, un simbol al parteneriatului nostru. Din 2007 încoace am înregistrat multe progrese. Am uh, semnat de curând un acord de facilitare a vizelor și readmisie cu țara dumneavoastră, un lucru foarte rar în uh, rândul țărilor din Africa. De asemenea, am consolidat cooperarea în, materia, în materie de securitate și stabilitate. Au fost create grupuri de contact și sperăm că acestea vor uh, începe să se reîntâlnească curând la Bruxelles. Am uh, colaborat pe marginea uh, securității, stabilității, convergenței normative și tehnice și integrării regionale. În următoarele luni avem un program de lucru încărcat, vizita dumneavoastră, apoi uh, vizita premierului în luna noiembrie pentru a participa la zilele dezvoltării europene și apoi vizita ministrului finanțelor toate acestea ne oferă o serie de oportunități fantastice pentru a lansa noi posibilități de parteneriat. Avem cu toții interese în întărirea cooperării cu uh, Africa de Vest, în uh, lupta împotriva uh, traficului ilegal, mai ales a traficului de droguri, a crimei organizate și a terorismului ne angajăm să aducem toată susținerea noastră pentru a uh, întări dezvoltarea și infrastructura țării dumneavoastră. Țării dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnule președinte, acum aveți cuvântul pentru a putea răspunde întrebărilor și observațiilor care v-au fost adresate. Mulțumesc, doamna președinte. Am foarte puțin timp la dispoziție pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, așa că voi încerca să fiu foarte precis și detaliat în același timp la toate întrebările și comentariile pe care le-ați făcut. Aș începe prin a mulțumi pentru dovada dumneavoastră de solidaritate, domnule Martinez, și pentru cuvintele dumneavoastră atât de prietenești. Ați vorbit de cesarea Evora, despre um, cei care au luptat pentru libertate și pentru independență alături de noi. Ați menționat nume pe care le cunosc foarte bine și aș vrea să vă spun următoarele. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Martinez capul verde ar trebui să joace un rol mai activ la nivelul organizațiilor internaționale. Capul verde ar trebui să o facă și poate să o facă în cadrul CDAO, de exemplu, dar și în cadrul adunării parlamentare a CPUE. Singurul lucru pe care pot să-l fac eu în calitate de președinte este să țin cont de această sugestie și pot să vă spun că am o memorie foarte bună și să transmit mai departe mesajul dumneavoastră. Și în uh, delegația noastră se află și domnul inginer Dos Santos, care a ascultat uh, cu foarte mare atenție observația dumneavoastră, critica dumneavoastră și fără îndoială vom face tot ce vom putea pentru a întări activitatea noastră în cadrul adunării parlamentare ACP-UE. Însă noi, țara noastră, avem și o problemă cu mijloacele, pentru că noi ne dorim foarte mult să participăm activ, dar din păcate nu putem susține această activitate pentru că nu avem mijloacele necesare. O țară precum Capul Verde, atunci când își alege o ambasadă, trebuie să țină cont de mai multe criterii și deseori nu poate alege locul unde să aibă ambasada. De multe ori trebuie să uh, împărțim practic ambasada cu alte țări pentru că nu avem resurse suficiente. Dar oricum vă mulțumesc pentru observația dumneavoastră și pentru îngrijorarea pe care ați manifestat-o și am să o transmit mai departe instanțelor competente. Pentru domnul Gărenț. Dumneavoastră Ați făcut un comentariu foarte interesant. Care va fi pe viitor acest statut special și la ce fel de acord vom ajunge? Atunci când am negociat acest statut special în anul 2007, poate că n-am știut prea bine cum se va traduce în fapte concrete această relație specială de-a lungul anilor. Și de-a lungul acestor ani am învățat foarte multe de pe urma cooperării cu UE pentru a beneficia la maxim de pe urma acestui statut special. Până acum aceasta a presupus o mobilizare a resurselor, cooperare pentru dezvoltare, însă în cadrul conversațiilor pe care le-am avut până acum cu președintele Consiliului sau cu președintele Barroso, președintele Comisiei, am observat și am remarcat acest lucru, că avem nevoie de alte instrumente și alte modalități de cooperare decât cele pe care le-am avut până acum. S-a vorbit aici despre securitate și stabilitate și noi ne dorim să fim o țară utilă pentru Uniunea Europeană. Dorim să fim un adevărat interlocutor sigur și de dorit pentru Uniunea Europeană. Iată de ce atunci când noi uh, ne arătăm doritori pentru a avea o cooperare, de exemplu, în domeniul securității, în așa numitele uh, coridoare maritime din Atlantic pentru a lupta împotriva traficului uh, de orice fel, noi dorim să fim utili pentru Uniunea Europeană, însă în același timp dorim să susținem interesele propriei noastre țări în calitate de țară suverană și în calitate de democrație și stat de drept. Asta face să ne simțim practic mândri și orgolioși de propria noastră țară. Însă putem avea opinii diferite Poate că ar trebui să ne gândim și la posibilitatea de a susține un pic mai mult uh, sectorul privat în capul verde. Pentru că nu există o economie care să se bazeze doar pe servicii. O astfel de economie are nevoie de o legătură puternică cu exporturile și are nevoie de o susținere endogenă care să promoveze dezvoltarea. Iată de ce țara noastră ar trebui să-și dezvolte un pic mai mult sectorul privat și cooperarea cu Uniunea Europeană ar putea să se facă tocmai în acest sens. Am vorbit cu președintele Comisiei și suntem absolut de acord cu dânsul. Am discutat despre condițiile necesare pentru a putea întări și crea eventual o asociație a antreprenorilor între UE și Capul Verde. Ne gândim aici la sectoare de activitate, cum ar fi cel al energiilor regenerabile sau cel pe care l-a menționat doamna Carvalho în intervenția sa, inovație, știință, noile tehnologii, educație, învățământ superior, cercetare și așa mai departe. Înainte de a fi președinte în Capul Verde, eram uh, Uh, profesor în învățământul superior și aceasta într-o instituție privată. Pot să vă spun din experiența mea că o țară precum Capul Verde nu poate vorbi de dezvoltare și noi dorim să fim o țară dezvoltată. Suntem foarte ambițioși, suntem foarte curajoși, mergem, am dorit să mergem dincolo de ceea ce am obținut. Dar nu putem atinge acel nivel de dezvoltare dacă nu avem resursele umane necesare uh, dacă nu avem calificările universitare necesare pentru a o face. Avem nevoie de un învățământ superior foarte calificat și de aceea avem nevoie de investiții foarte mari în acest sector. Aici am putea avea o cooperare mai bună cu Uniunea Europeană, de exemplu, între diverse centre universitare, între grupurile de cercetare, între oamenii de știință, pentru a avea un fel de mobilitate și acesta ar fi un instrument deosebit de bun pentru întărirea acestei uh, rețele de uh, schimburi comune o rețea care ar putea fi utilă și altor țări vecine. Și mă gândesc aici, de exemplu, la regiunea africană sau la țările de limbă portugheză. Dacă nu greșesc, s-a vorbit aici de problema securității alimentare și de turism. E adevărat că turismul este la ora actuală o adevărată industrie vitală pentru țara noastră. Există, de altfel, un consens între toate partidele politice, între toți uh, specialiștii din diverse domenii, și anume că turismul va fi întotdeauna un sector de activitate esențial pentru Capul Verde. Însă, așa cum am spus în intervenția mea, turismul este supus unor fluctuații, unor schimbări, așa că trebuie să mizăm și pe alte căi de dezvoltare, să avem și alte opțiuni. Mă gândesc, de exemplu, la dezvoltarea agriculturii, a creșterii animalelor și a altor sectoare de activitate pentru a putea întări tocmai nivelul de securitate alimentară și pentru a ne transforma într-o uh, alternativă față de uh, cea turistică. Am putea fi o țară care se reprezintă o adevărată platformă de furnizare de servicii pentru lumea externă în domeniul uh, telecomunicațiilor, în domeniul transportului maritim, ne-am putea dezvolta în domeniul TIC, sau în ceea ce privește inovația. Și pentru toate acestea avem nevoie de cooperarea cu organizații internaționale, cum ar fi, de exemplu, FAO sau Comunitatea Țărilor de Limbă Portugheză. Pentru că în cadrul acestuia sectorul a securității alimentare este unul esențial. De altfel, ultimul summit de la Maputo a subliniat acest lucru. Iată, știu că nu mai am timp la dispoziție, dar vreau să trag concluziile. Poate că repet un pic ce am spus la început, dar doresc să o fac. Noi, în Capul Verde, considerăm că trebuie să dăm dovadă de luciditate și, în special, să fim creativi, să fim inovatori pentru a putea reinventa în fiecare clipă relația noastră specială și să mergem până la capăt să mergem până la acea limită sau frontieră care deocamdată nu este de competența noastră, chiar și anume aceea de a fi membri ai Uniunii Europene. Știm că nu se poate trece dincolo, dar măcar până acolo. Vă mulțumesc pentru invitație. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte în numele celor două comisii, Comisia de Dezvoltare și Comisia de Afaceri Externe, vă mulțumim din suflet pentru participarea dumneavoastră la această dezbatere comună. Dragi colegi, vom trece acum la sesiunea de vot. Trei voturi foarte scurte pentru Comisia DEVE, după care vom reveni din nou împreună cu Comisia AFET la votul pentru premiul Saharov 2013. Uh, D'accord. Merci. Je voulais le... je vous demande de sortir vos cartes de vote. M-aș ruga să pregătiți cartelele de vot și vom face un test. S-a deschis votul. N-a votat încă toată lumea, mai lipsesc 5 voturi. 6 voturi. Sortez vos cartes de vot. Vă rog să pregătiți cartelele de vot pentru a face testul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Da. <laughs> You're not voting. <clears throat> Alors, nous, al nous allons procéder euh, au, au vote. Euh, si... Vom începe votul asupra contribuției Comisiei de Dezvoltare la conferința Organizației Națiunilor Unite privind uh, schimbările climatice din 2013, proiectul de rezoluție pe care îl avem. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Amendament de compromis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Foarte bine, facem o verificare electronică la amendamentul 6, a doua parte. S-a deschis votul. Sunt câteva voturi în plus din partea PPE-ului. Domnule Brock,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 se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral la amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 a treia parte, spune președinte, este caducă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Foarte bine. Vot în bloc pentru amendamentele 15 până la 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, doamnă președintă, punct de ordine. mi se spune că dacă domnul Brock nu votează, avem doar 10 voturi, deci că ar trebui să voteze. Asta mi se spune din partea staffului. Foarte bine, vom face testul electronic pentru PPE, să vedem toată lumea de la PPE să voteze. S-a deschis votul. S-a închis votul. Domnule Broc, puteți vota. Donc, deuxième partie, amendement... A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 20. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la a doua parte, amendamentul 20, verificare electronică, s-a deschis votul. Il manque 4 votes. Madam Chairperson, on a point of order. Încă un punct de ordine, doamnă președintă. Faptul că domnul Brock n-a votat câteva voturi, aceasta a afectat uh, rezultatul voturilor anterioare sau nu? Nu. Foarte bine. Acum vot asupra avizului modificat. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Și acum vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi pentru, 0 împotrivă și 3 abțineri. Trecem acum la avizul domnului Cortes Lastra, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, este caducă, a doua parte, cea a treia parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm avizul modificat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot electronic. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru și 3 abțineri. Și acum al treilea și ultimul vot. Raportul domnului Bill Newton Dan, amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă rog să mă scuzați, 31 era în două părți, deci vom relua votul. Prima parte, acum, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mm, nu știu când ați ridicat mâna, dacă era pentru sau împotrivă, așa că o luăm de la capăt. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, vot pe părți, prima parte. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 37 vot pe părți, prima parte pentru împotrivă abțineri se respinge. A doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, Vreți o verificare electronică la amendamentul 40? Foarte bine, s-a deschis votul. Avem două voturi în plus din partea PPE-ului și un vot în plus pentru socialiști și două în plus pentru ALDE il faut bien, je souligne bien qu'ici, c'est les députés de la Așa că vreau să vă spun că doar membrii Comisiei DEVE votează, nu Comisia AFET. Așa că reluăm votul. Socialiști au rămas un vot în plus. Socialiști, vă rog, pentru că aveți un vot în plus. În continuare la PP, un vot în plus. Poate domnul Broc își va retrage cartela. Socialiști, domnule Berman, sau cine se retrage din partea socialiștilor? Domnule Berman, puteți să faceți ordine în grupul dumneavoastră pentru că aveți un vot în plus. A de trop chez vous. Alors, qui, qui se retire S-a rezolvat foarte bine. Acum e perfect. Amendamentul 40, verificare electronică. S-a deschis votul, s-a închis votul. Nu, nu se poate. Rejeté. Mais avec un aussi fort. Respins. Amendamentul 41 pentru 41. Deci pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru, împotrivă,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 Împotriva abțineri, se adoptă. 50 pentru, Împotriva abțineri, se respinge. 51 pentru, Împotriva abțineri, se respinge. 52 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 57 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru... Nu, mă scuzați, spune președinta, amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68, nu, mă scuzați, spune președinte. Șaizeci opt pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 74, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Se adoptă amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28, nu, acesta este caduc, 79 pentru, 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm acest aviz modificat. În primul rând, prin ridicarea mâinilor, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și acum vot cu apel nominal pentru rezultatul votului. S-a deschis votul. Foarte bine, socialiștii au un vot în plus. Nu, s-a rezolvat. Foarte bine. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri. Mulțumesc raportorului. Voilà. Donc, pour les députés... Acum, pentru deputații de la comisia noastră, la comisia DV, dacă nu mai aveți alte chestiuni, următoarea ședință 3 octombrie și 14 octombrie. Și acum trecem la votul pentru premiul Saharov și am să dau cuvântul domnului Brock.